Voilà, chers amis, nous allons reprendre euh, nos travaux. Stimați colegi, reluăm lucrările. Tocmai am terminat uh, întâlnirea coordonatorilor. Va trebui să mă acceptați pe mine pe, ca președinte, pentru că toți ceilalți care erau înaintea mea sunt absenți. Așadar, intrăm direct în fond și continuăm lucrările cu punctul 11, finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice, conceptul de adiționalitate. Și vom trece la prezentarea studiului în legătură cu conceptul de adiționalitate, studiu comandat de către comisia noastră în contextul propriu, propunerilor uh, măsurilor pentru climă. Da, trebuie să ajungem. Da, întrebarea este foarte simplă. Da, finanțarea pentru schimbarea climatică trebuie să fie pe deasupra obiectivului de 0,7%. Toată lumea este de acord în legătură cu acest principiu, însă multe activități pentru schimbarea climatică pot să fie considerate ca activități pentru dezvoltare Uh, și uh, se uh, califică pentru alte finanțări. Cum ne putem asigura că finanțarea pentru schimbarea climatică nu va acapara toate fondurile sau majoritatea fondurilor care trebuie alocate altor domenii, cum ar fi sănătatea. Îi urez bun venit doamnei Irene Knoche, cercetătoare la uh, Uh, Institutul Südwind din Germania, institut cunoscut la Parlamentul European. Am audiat mai multe inter- studii foarte interesante în partea lor. Uh, îi mulțumesc că a acceptat uh, invitația noastră atât de repede. Și aveți la dispoziție 15 minute pentru a face prezentarea studiului. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și pentru această posibilitate de a prezenta studiul. Uh, nu am foarte mult timp la dispoziție, așa, dar voi trece destul de rapid prin primele uh, fișe, pentru că dumneavoastră cunoașteți contextul acordul de la Copenhaga și acordul de la Cancun au uh, confirmat accesul la finanțare care se uh, era vorba de 30 de miliarde de uh, dolari. Uh, această finanțare va uh, crește din 2020 încolo uh, la 100 de miliarde de dolari pe an pentru uh, țările în dezvoltare și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceste fonduri trebuie să fie noi, deci peste finanțarea pentru climat anterioară, deci pe lângă finanțarea pentru scopuri de dezvoltare. Din păcate, până acum nu există o definiție comună acceptată la nivel internațional. Așadar, Ehm, nu există asigurări că în majoritatea statelor finanțarea pentru schimbarea climatică nu este de fapt finanțare care a fost redirecționată din alte, alte domenii. Finanțarea vine dintr-o ehm, gamă largă de surse publice și private, bilaterale, multilaterale, inclusiv surse alternative de finanțare a fost introdusă această formulare pentru a se ajunge mai rapid la obiectivul, mai ușor la obiectivul de 100 de miliarde de dolari pe an. În ceea ce privește necesitățile de finanțare, dezvoltarea este în continuare departe de obiectivul de 0,7%, însă acest obiectiv nu a fost lăsat în urmă de către noile măsuri legate de climă, aceste provocări deja um, au înregistrat progrese, ar, orice definiție ar trebui să uh, se îndrepte spre același obiectiv de 0,7%. În ceea ce privește estimările în legătură cu schimbarea climatică, uh, acestea variază foarte mult. Uh, cifrele nu mi aparțin, aparțin organizațiilor sau instituțiilor, cum ar fi Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Așadar, putem avea încredere în aceste cifre, după cum vedem din estimări. Uh, cifra de 100 de miliarde de dolari pare să fie cifra minimă necesară pentru adaptare și atenuare este un lucru foarte important atunci când, atunci când vorbim despre adiționalitate și despre proveniența acestor fonduri. Pe de altă parte, după cum am menționat deja, uh, schimbarea climatică uh, periclitează rezultatele uh, de dezvoltare și remedierea acestei vulnerabilități este o modalitate de a lupta împotriva eh, schimbărilor, schimbărilor climatice. Trebuie să creștem capacitățile, dezvoltarea, finanțarea pentru dezvoltare și pentru climă sunt legate între ele. Eh, aceste suprapuneri există în măsurile de adaptare. Există mari priorități geografice, de exemplu faptul că multe state sărace care sunt uh, parteneri de dezvoltare ale Uniunii, ai, ai Uniunii Europene uh, sunt foarte vulnerabile, însă există și priorități sectoriale, sectoare extrem de relevante legate de securitatea alimentară și reducția, reducerea sărăciei. Acestea sunt sectoare care sunt foarte relevante pentru activitățile legate de adaptarea la schimbările climatice. Acestea fiind spuse, activitățile legate de schimbarea climatică s-ar putea să nu aibă un cel mai mare impact potențial asupra reducerii sărăciei, sărăciei și unele fonduri erau alocate în funcție de necesitățile de adaptare. Deci există mari primejdii de a ne îndepărta de prioritățile geografice și sectoriale. De aceea adiționalitatea este atât de importantă. În ceea ce pri- privește atenuarea, există suprapuneri, dar și mari potențialuri pentru sinergii în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și uh, gestionarea durabilă, însă uh, uh, și primejdile sunt mai mari pentru că este nevoie de sume mari în economiile emergente, uh, pentru că acestea încep să polueze din ce în ce mai mult sau contribuie mai mult la emisii. Acest lucru ar uh, direcționa fondurile departe de statele uh, cele mai sărace și uh, fondurile nu ar avea obiect, rezultate scontate. Așadar, primeștia este destul de mare aici și în cazul atenuării. În consecință, și la adaptare și la atenuare, consecințele activităților Consecința celor, activități, celor două activități de luptă împotriva schimbărilor climatice și, pentru, și de dezvoltare sunt legate, însă este nevoie și de eh, finanțări specifice pentru luptă împotriva schimbărilor climatice. Într-un studiu, în studiul meu, am încercat să examinez o serie de opțiuni, cum poate fi definită adiționalitatea, pentru a măsura adiționalitatea avem nevoie de un nivel minim, o normă. Uh, uh, pentru noi acest nivel minim ar fi obiectivul de 0,7%, deci 0,7% uh, plus este o alegere logică pentru că acest obiectiv este unul de lungă durată. Uh, de asemenea, putem să luăm în considerare nivelul actual de finanțare pentru climă. Uh, anul 2009 este cel de referință pentru că uh, marchează nivelul de cheltuieli înainte de acordul de la Copenhaga. Așadar, finanțările care mm, se ridică deasupra nivelului de din 2009 vor fi considerate finanțări adiționale. Avantajul acestei uh, abordări este că este fezabilă și uh, în mod direct uh, pentru toate membrele, statele membre OCDE. Însă, riscul de scurgere de fonduri de la dezvoltare este și mai mare pentru că este mai ușor să realoci fonduri de la dezvoltare către schimbare climatică decât să crești bugetele. Dacă luăm cazul Germaniei, pe care îl cunosc cel mai bine, putem vedea că s-au alocat puține finanțări pentru schimbări climatice Uh, care să fie finanțări noi și adiționale față de nivelurile anterioare. O altă problemă ar fi stabilirea anului de referință. Donatorii care au început să uh, crea, să doneze mai mult la început ar putea să fie dezavantajați dacă luăm în considerare un an anterior. Însă, bineînțeles că această problemă poate să fie uh, eliminate. Există și alte opțiuni, cum ar fi opțiunea numărul 3, care nu au o, un, o bază de plecare fixă. Ehm, finanțarea pentru schimbarea climatică ehm, contează ca adițională doar în, mom- în măsura în care este în creștere. Deci se poate uh, Uh, aplica într-un sens o contabilitate dublă a finanțărilor Putem, de asemenea, să ne gândim la limitarea procentului care poate să fie alocat acestor niveluri de finanțare pentru dezvoltare și să se stabilească o limită de timp până la care să se, pre, să se permită dubla contabilitate. În opțiunea 4 nu se permite dubla contabilitate, se separă total fondurile pentru climă pentru cel de cele de dezvoltare. Uh, fond, finanțare pentru dezvoltare nu este considerată finanțare pentru climă, însă probabil că um, nivelul de acceptare politică a acestei soluții ar fi destul de redus, în special pentru statele care nu se apropie măcar de nivelul de 0,7%. Uh, în opțiunea numărul 5 privește sursele de unde provine finanțarea. Acum, dacă încercăm să evaluăm aceste opțiuni, nu este ușor, pentru că trebuie să ținem cont de aceste patru criterii. Este vorba de aspecte tehnice și politice. După cum vedeți, din tabel, nici una dintre opțiuni nu are scor maxim pentru fiecare din aceste criterii. Opțiunea numărul 1, uh, care evită scurgerea de fonduri sau transferul de fonduri de la dezvoltare către uh, climă, pentru mine opțiunea numărul 1 este cea mai bună opțiune din punct de vedere etic și singura opțiune acceptabilă, însă are un scor foarte redus în ceea ce privește accept, nivelul de acceptare politică. Dar, după cum spuneam, dacă ne uităm la nivelul de acceptare politică, aici opțiunea numărul 2 are uh, o nivel înalt de acceptare politică, însă are un risc foarte mare de uh, scurgere, de realocare de fonduri. Așadar, pentru a îndeplini criteriile din tabel, uh, este destul de dificil, uh, însă mai ulterior voi încerca să propun o combinație între opțiunea numărul 1 și opțiunea numărul 3. Însă, înainte de a ajunge acolo, aș dori să um, spun câteva lucruri despre raportarea adiționalității în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a ajunge la o definiție comună până în 2013. Comisia a cerut tuturor statelor membre să declare finanțarea pentru climă și au aplicat următoarea definiție și au cerut definiția aplicată. Aici vedeți rezultatul care este destul de divers. Există, se aplică o serie de definiții. Cele nouă state care sunt reprezentate de culoarea albastră din tabel au folosit finanțarea într-un uh, an specific de referință. Opțiunea numărul 2, mai, mai mult sau mai pe, puțin, unde statele membre stabilesc ele însele anul de referință. Majoritatea uh, statelor folosesc anul 2009 sau 2010. Opțiunea cu roșu, uh, nivel uh, adițional Uh, pentru nivelul de dezvol- cheltuieli de dezvoltare corespunde mai mult mai pu- sau mai puțin opțiunii numărul 3, însă nu ține cont de uh, cheltuielile de, de dezvoltare în creștere. Deci aceste state spun că finanțările sunt adiționale față de uh, Uh, nivelul oficial pentru dezvoltare, de cheltuieli oficiale de dezvoltare nominale, însă s-ar putea ca anumite fonduri să fie transferate de la finanțarea de dezvoltare. După care, opțiunea următoare, cu galben, cheltuieli adiționale față de uh, finanțarea deja alocată, statele membre care au, au optat pentru această versiune făceau referire la obiectivul de 0,7% sau chiar mai sus. Era vorba de state care deja ajunseseră la obiectivul de 0,7%. Și 8 state uh, au folosit o altă definiție trei dintre aceste opt state pot să fie, ar putea să fie incluse în partea roșie, însă au declarat explicit că uh, făceau referiri doar la cheltuielile pentru dezvoltare deja alocate în creștere. Aveți uh, mai multe referințe legate de aceste definiții în studiul uh, pe larg cum se poate asigura adiționalitatea. Punctul cel mai crucial este să nu existe transferarea fondurilor. Așadar, ca finanțarea pentru dezvoltare să fie obligatorie, uh, să, să crească în mod obligatoriu. Statele membre să nu transfere bani de la angajamentele pentru dezvoltare și o monitorizare mai puternică din partea partenerilor externi. Uh, aceasta mi s-ar părea o soluție acceptabilă. Orice definiție ar trebui să introducă o cale către obiectivul de 0,7%, însă în mod clar ar trebui să um, intensificăm acceptarea politică uh, Însă acest lucru este posibil doar dacă dubla contabilitate este permisă pentru un timp limitat cel puțin. Dacă luăm în considerare situația actuală, status quo-ul, ca un punct de pornire pentru a scădea dubla contabilitate, acest lucru înseamnă că pentru anul 2010 Eh, statele membre au raportat o sumă de 12% și 0,7% pentru dezvoltare. Deci acestea sunt sumele care sunt eh, contabilizate dublu. Dacă rămânem foarte aproape de acest punct, de, doi, de această idee de plan de acțiune în 12 puncte, am putea să limităm în momentul actual dubla contabilitate pentru adaptare și pentru dezvoltare la Deci, limita ar putea fi fixată la 7% și există o suprapunere foarte mare cu un procent mai mare pentru obiectivele de adaptare care nu ar trebui să depășească. Uh, slight decrease. Asta înseamnă că în primul an ar exista o scădere ușoară a dublei contabilizări pentru a ajunge la un 4% împreună, iar procentul va scădea gradual. Asta ar duce la un nou plan de acțiune în 12 pași, sau poate mai mult, sau poate mai puțin, și a ajunge la... Domnul președinte, îmi cer scuze, am o întrebare legată de înțelegere. Ați spus că în 2010 se acordă 12% din fonduri pentru atenuare și 12% pentru adaptare. Dacă bine am înțeles, asta înseamnă 24%. Nu, spune vorbitoarea, 7% pentru adaptare și 12% pentru atenuare. Deci împreună 19%, iar propunerea acum ar fi să avem 7% pentru atenuare și 7% pentru adaptare, pentru a exista un echilibru care ar duce la un total de 14%. Domn președinte, mulțumesc, cred că această precizare era totuși importantă. Acest, acest nivel ar trebui să scadă treptat. Ideea ar fi să avem un uh, 0,7% ca obiectiv, 0,7% plus, adică opțiunea numărul 1. Adică o definiție care să corespundă acestui obiectiv până în anul 2020 cel târziu. Și acum intrăm în uh, inima acestui studiu, să vedem exact de unde vin acești bani. Trebuie să vedem care sunt uh, sursele de finanțare. Acestea sunt uh, surse bilaterale, multilaterale, private și publice, care au fost analizate în diverse studii pentru a evalua posibilitățile de a spori uh, finanțarea acordată schimbării climatice. EFC a făcut același lucru și s-a ajuns la concluzia că, deși există provocări, totul este fezabil. Prin urmare, o treime dintre angajamente Uh, pot fi asumate de uh, EFC. Totul însă s-ar putea face prin introducerea unor instrumente inovatoare de finanțare, însă totuși trebuie să reținem faptul că dezbaterea legată de instrumentele inovatoare de finanțare nu este legată doar de finanțarea schimbării climatice, ci și de uh, alte provocări interne și uh, globale, inclusiv uh, provocările care vizează dezvoltarea. Așadar, în ceea ce privește banii strânși uh, prin uh, taxa pe tranzacții financiare, să spunem, uh, e bine, uh, comunitatea care uh, se ocupă de dezvoltare și cea care se ocupă de schimbarea climatică, ambele vor să pună mâna pe o parte din acești bani. În multe state membre există un principiu general al veniturilor fiscale care finanțează în totalitate cheltuielile bugetare, iar uh, asta în general nu permite alocarea uh, unor venituri fiscale pentru anumite scopuri. Așadar, uh, o parte din potențialul posibilităților uh, care vizează venitul reprezintă încă o problemă datorită acestui principiu al veniturilor uh, fiscale. Însă există exemple prin care alocarea care a fost pentru schimbarea de mediu a fost totuși folosită. Prin urmare, există un potențial pentru ca veniturile fiscale uh, să se alăture uh, angajamentului care vizează un angajament de 0,7%. Așadar, uh, surse de potențial ridicat care au fost identificate de Comisia Europeană sunt următoarele. Stabilizarea uh, sistemului european de comercializare a uh, emisiilor, și cred eu, sistemul ar putea deveni și mai eficient dacă uh, Uniunea Europeană și-ar asuma un angajament de 30% de reducere a emisiilor, nu de 20%, pentru că asta ar stabiliza prețurile. Alocarea probabil ar trebui să fie mai uh, hotărâtă. Statele membre n-ar trebui să se angajeze doar să uh, cheltuiască 15% din bugete pentru schimbarea climatică, în conformitate cu actualele norme, ci să-și fixeze un nivel uh, minim de cel puțin 25% din venituri pentru schimbarea climatică internațională, pentru că deocamdată se menționează doar faptul că banii trebuie cheltuiți pentru activități care vizează schimbarea climatică, însă nu se face trimitere la angajamente de finanțare finanțare la nivel uh, global. Așadar, cel puțin 25% ar trebui alocație pentru acest domeniu și suma ar putea crește în viitor. Apoi, avem, evident, uh, propunerea uh, pentru taxa pe tranzacții financiare și propuneri legate de alte tipuri de taxe s-ar putea uh, elimina și uh, subvențiile uh, de carbon care ar putea să ducă la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar ar fi important să facem să avanseze astfel de impozite pe carbon sau taxe care să sancționeze comportamente greșite. Acum, uh, oare cum ar trebui uh, alocați banii? E bine, e bine că propunerea MMF, MFF și DCI uh, recunosc relevanța activităților care sunt legate de schimbarea climatică. O sporire a instrumentului DCI ar putea duce la o consolidare a instrumentelor tematice pentru schimbarea climatică. Aici uh, intră și uh, uh, energia regenerabilă și 27% din DCI care ar trebui folosiți pentru schimbarea climatică și pentru obiective de mediu. Apoi mai există o altă metodă care ia în considerare considerente geografice. Aceasta este o precondiție foarte bună pentru uh, integrarea activităților climatice în programe de dezvoltare. Însă rămân câteva probleme. Mai întâi, uh, fondurile pentru activități uh, climatice cresc mai mult decât bugetele generale DCI, ceea ce înseamnă că etalonul nu este atins. Acest obiectiv spunea că uh, fondurile OD ar trebui uh, sporite, ori acest obiectiv nu este uh, atins. Mai există un alt aspect și anume principiul nediversiunii devine important în legătură cu alte aspecte esențiale pentru că implementarea ar putea deveni o problemă colaterală în acest uh, context. De exemplu, ne putem gândi la chestiuni care țin de gen, să zicem, uh, chestiune care are o anumită relevanță pentru uh, schimbarea climatică, însă e de luat în considerare mai degrabă în ceea ce privește evoluția uh, democratică. Aceste aspecte ar putea uneori trecute cu vederea. Apoi, adiționalitatea nu este bine definită în uh, DCI. Orientările ar trebui să uh, fie incluse în DCI pentru a asigura uh, această adiționalitate. O altă orientare ar putea să spună că fondurile pentru activități climatice uh, n-ar trebui să crească mai mult decât uh, finanțarea generală pentru DCI în termeni uh, general. Deci. Iar ultimul aspect, cum finanțarea în cadrul DCI se va concentra mai mult pe statele defavorizate, uh, activitățile legate de uh, climă și instrumentele geografice ar trebui să se axeze mai mult pe adaptare decât pe atenuare. Iar aici, un etalon de cel puțin două treimi din finanțarea pentru activități climatice ar trebui uh, introdus, adică finanțare pentru adaptare, pentru a exista un echilibru între adaptare și atenuare. Ar trebui așadar să țintim uh, mai degrabă spre adaptare. Revenind, revenind acum la recomandări, e bine, nu fac altceva decât să repet anumite aspecte pe care le-am menționat pentru a trage anumite concluzii. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă un pas înainte și să susțină o definiție comună a adiționalității, deși deocamdată acest uh, element nu este um, adus în prim plan uh, din cauza diversității posibilelor definiții. Există o practică curentă la nivel uh, internațional uh, care ar putea să uh, plaseze într-un avantaj tempor, dezavantaj temporar statele membre ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană, cred eu, însă că ar trebui să fie mai ambițioasă decât alte state, dar cred că în aceeași măsură Uniunea Europeană ar putea să aibă de câștigat uh, pentru că ar promova un nivel ridicat de ambiție și transparență, prin urmare ar putea să preseze alte state să-i urmeze exemplul, pentru că avem nevoie de o definiție acceptată la nivel internațional, iar aici Uniunea Europeană ar trebui să ocupe uh, un uh, rol primordial. Definițiile ar trebui să respecte planul de acțiune în 12 pași pentru a ridica nivelurile ODA la 0,7%. Probabil că anumite norme ar trebui revizuite, pentru că primul uh, obiectiv intermediar deja a fost ratat de foarte, foarte multe state, însă cred, așa cum am menționat și anterior, că orice definiție ar trebui să încerce să respecte obiectivul de 0,7%, să uh, prezinte uh, posibilități de dublă contabilitate până la un anumit uh, moment și să presupună crearea unui nou plan în care să se atingă obiectivul de 0,7% plus până în anul 2020. Dubla contabilitate ar trebui permisă pentru o perioadă limitată și doar dacă nivelurile uh, ODA devin obligatorii. Deci aceasta este o precondiție pentru dubla contabilitate. Trec peste aceste diapozitive pentru că nu ne interesează în această discuție și ajung la recomandări în ceea ce privește uh, cadrul financiar multianual sau DCI. E un aspect uh, foarte simplu care poate fi adus în discuție, deși este greu de implementat. Uh, cadrul financiar multianual ar trebui să ofere mai mulți bani pentru finanțarea activităților legate de schimbarea climatică. E nevoie de mai mulți bani pentru că știu că um, Finanțarea climatică este foarte importantă și știu că este legată de finanțarea uh, pentru dezvoltare, așadar uh, avem nevoie de mai mulți bani pentru că avem nevoie de aceste uh, componente împreună. DCI ar trebui să definească mai clar adiționalitatea, așa cum am uh, menționat și anterior. Orientările legate de adiționalitate trebuie să presupună că finanțarea legată de activitățile climatice nu trebuie să sporească mai mult decât uh, finanțarea generală pentru DCI. Echilibrul între uh, atenuare și adaptare ar trebui uh, uh, să fie uh, fixat și accentul ar trebui să cadă pe adaptare. Prin urmare, e nevoie de un etalon de două treimi pentru adaptare. Acesta ar fi adecvat pentru că DCI uh, se axează pe uh, țările mai puțin dezvoltate. Așadar, adaptarea este mai importantă decât atenuarea deocamdată. Apoi trebuie să ne asigurăm că statele cu venit uh, mediu nu sunt lăsate în afara finanțării uh, activităților pentru uh, schimbare climatică. Chiar dacă ele nu intră în cadrul DCI, ele au nevoie de un instrument separat eventual pentru a le include. Și aceste state sunt foarte importante în dezbaterea legată de climă. Ele au acces la ar trebui să aibă acces la finanțare atât pentru atenuare cât și pentru uh, adaptare. Probabil că aici nu intervine în discuție de CEI, ci uh, cadrul financiar multianual. Atât, mulțumesc. Merci infiniment, Madame Knock. Mulțumim foarte mult, doamnă Knock. Sunt sigură că prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. Probabil că va suscita și anumite întrebări. Nu intervin eu uh, acum, ci dau prioritate colegilor din sală. Aș dori să vă reamintesc, printre altele, că comisia noastră este foarte echilibrată din perspectiva uh, genului. La început uh, eram patru bărbați și patru femei în sală. Prin putem să vă spunem că ne-am pregătit pentru sosirea dumneavoastră. Cine vrea să adreseze primele întrebări? Doamna Sargentini. Mulțumesc. V-am ascultat și am citit concluziile din raport. Și așa ajung la prima mea întrebare, și anume, cum vom obține toate acestea? Eu vin din regatul țelor de jos uh, și din nou în acest weekend dezbaterea uh, a fost lansată în legătură cu uh, ajutorul de dezvoltare, dacă acesta este sau nu util. Recent am trecut de la 0,8 la 0,7% din venitul intern brut și să nu uităm că traversăm și o criză economică, așadar există o dezbatere uh, centrată pe următoarea întrebare. Uh, oare chiar funcționează acest instrument, chiar ne este necesar? Dumneavoastră v-ați bazat pe ODI ca și uh, principiu, fapt care mie îmi place Nu vrem ca lumea să pună în discuție ODA, însă acest lucru se tot întâmplă, că vorbim despre miniștri din diverse state sau despre alte persoane. Cât din când în când cineva trimite o scrisoare către OCDE, către Comisia DAC și uh, cere o dezbatere. Prin urmare, în această uh, atmosferă, oarecum vom putea uh, convinge statele că avem nevoie de un sistem uh, similar uh, celui uh, Uh, similar uh, ODA pentru schimbarea climatică. Este o uh, întrebare crucială pentru care trebuie să găsim un răspuns, pentru că dacă ne dorim să ne atingem obiective și dumneavoastră spuneți că Uniunea Europeană ar trebui să fie un exemplu pentru restul lumii, atunci avem nevoie cu disperare de un răspuns. Trebuie să înțelegem cum putem să i convingem pe oameni mai întâi să respecte ODA și apoi să folosească ca exemplu pentru un al doilea set de finanțare. Doriți să răspundeți acum? Intervenție fără, vorbi, ă, fără microfon. Of course, this is the most difficult question you could raise. Este cea mai dificilă întrebare pe care mi-o puteți adresa. Știu că este ceva foarte dificil, după cum spuneam. Nu cunosc situația în toate statele membre ale Uniunii Europene și mai ales în țările de jos. Uh, una dintre puținele țări care a și atins uh, obiectivul său de 0,7%. Germania, de exemplu, nu și-a atins acest obiectiv. și uh, DCI, instrumentul uh, de cooperare pentru dezvoltare, uh, crește, însă probabil nu se va atinge ținta de 0,7% pentru asistență oficială pentru dezvoltare. Nu am un răspuns clar pentru această întrebare, însă în ceea ce privește finanțarea în acest domeniu, cred că aceasta este puternică la ora actuală. Există o comunitate internațională care supraveghează situația, are loc o dezbatere cu privire la modul în care putem defini adiționalitatea, cum putem să ne asigurăm că se uh, obțin noi fonduri, s-a creat un uh, grup consultativ la ONU, iar opțiunile pentru uh, obținerea acestor 100 de miliarde de dolari uh, au fost uh, analizate. Bineînțeles, uh, aspectul crucial este implementarea. Cred că, dacă ar exista voință politică, ar fi posibil. Însă, multe dintre aceste măsuri ar avea nevoie de implementare internațională. Dacă vorbim despre uh, taxa pe tranzacții financiare, aud foarte multă lume spunând că este posibil numai dacă uh, există un acord internațional și vă spune că nu este cazul. Există exemple. De exemplu, uh, taxa uh, uh la bursa britanică. Deci se pot, pot exista și variante naționale. Iar sistemul de uh, comercializare de certificate este un alt examen, un alt exemplu. Când, au, când s-a încercat punerea lui în practică, toată lumea spunea nu, este cel mai oribil lucru care s-ar putea întâmpla pentru industrie. Însă, multe, mult, însă și-a arătat oportunitățile acest sistem. De exemplu, de exemplu, taxele pe carbon ar putea uh, să comporte și ele o mari oportunități. Dar trebuie să existe voință și curaj politic. Asta este curaj. Știu că este foarte dificil, însă uh, să-i convingi pe alții văd cu îngrijorare cum ajutorul pentru dezvoltare, chiar și în Uniunea Europeană, este transferat mai degrabă înspre surse private. Văd lucruri care mă îngrijorează, dar cred că este posibil și tot ce putem face noi este să depunem presiune și să insistăm asupra aspectelor care sunt importante pentru noi. Blueprint how you can tomorrow go to your finance minister. Însă nu pot să vă dau un uh, plan despre cum ați putea mâine să mergeți la ministrul nostru de finanțe și să-l convingeți. Mulțumim, avem uh, anumite constrângeri de timp. Domnul Sorensen ar trebui să plece la uh, 11 și 50 de minute. Deja suntem întârziere, de aceea vă rog să adresați întrebările în bloc și înțelege, începe cu domnul Noizer, apoi doamna de Kaiser. Iar după aceea uh, vă rog să dați răspunsuri cât se poate de uh, succint. Între timp, uh, aș dori să rog și Comisia să se pregătească să intervine dacă dorește, înainte uh, ca dumneavoastră să uh, dați un răspuns. Dar se pare că Comisia vrea să intervine după dumneavoastră, va avea deci ultimul cuvânt. Domnul Noizer. Studie. Vă mulțumim pentru prezentarea acestui studiu. Ne-ați arătat că avem nevoie de mijloace adiționale, suplimentare pentru protecția climatică Însă ne-ați uh, explicat și mult mai multe uh, aspecte. Și pentru cineva care încearcă să pună lucrurile în practică, prezentarea noastră a fost pur și simplu prea complicată. Am înțeles. Este simplu. 0,7% este ținta. Multe țări nu ating această sumă, dar eu cred că asta este prima țintă pe care o avem și restul ar fi mijloace suplimentare. Opțiunile pe care le-ați menționat, de exemplu, Uh, pentru o anumită perioadă să existe o dublă mm, contabilizare. Uh, eu cred că astea sunt um, propuneri care sunt primite cu entuziasm de către statele membre pentru că le permite să aibă un spațiu de manevră pentru negocieri și să nu își um, respecte obligațiile mm, în, în totalitate. Interesant însă ar fi, de asemenea, să ne gândim cum, începând cu 2020, am putea, ar trebui să fie distribuiți cei 100 de miliarde de dolari, pentru că aceasta este întrebarea esențială. Vă mulțumim, Veronique. Parle. Uh, aussi j'ai écouté avec... Uh... Și eu am ascultat cu multă atenție prezentarea dumneavoastră, care a fost foarte complexă. Însă, ca și Norbert, aș spune că, de fapt, este vorba aici de voință politică și curaj politic, date fiind constrângerile guvernanței economice în momentul actual, care state sunt extrem de presate în momentul actual în ceea ce privește bugetul. Mi se pare că nu este chiar atât nevoie de Uh, voință politică, cât de constrângere. Dar înainte de a ajunge la obiectivul de 0,7% și spunem că are, este nevoie de mai multe fonduri pentru schimbarea climatică, asta înseamnă mai multe fonduri, adevărata întrebare este de unde să vină acești bani uh, ați vorbit despre taxa pe tranzacțiile financiare, Uh, există deja o dezbatere în legătură cu resursele proprii, însă de unde vor veni acești bani? Accept, nivelul și voința politică vor depinde de acest lucru. Uh, totul depinde de sursele de finanțare. În orice caz, este vorba de sume suplimentare care trebuie să fie găsite undeva. O dezbatere în legătură cu sursele de finanțare ar trebui să uh, ne ducă dincolo de acest uh, apel la curajul fiecărui stat. stat. Mulțumesc. Mai există întrebări? Comisia dorește să intervină după doamna Gnoche. Intervenție fără microfon. Yes, it's true. Uh... Da, este adevărat. Um, răspunsul la întrebarea uh, de unde să vină banii uh, nu este în acest studiu. Am încercat să ofer posibilități. Uh, m-am referit um, la documente ale Uniunii Europene, dar și în briefing și în prezentare am menționat că cei de la Comisie au făcut o analiză a unor surse posibile pentru acești bani și a ajuns la concluzia că este o provocare, dar că este posibil. Cele mai importante resurse ar proveni din ETS, sistemul de uh, comercializare de certificate de emisii. Poate uh, ar putea veni fonduri și din uh, taxa pe tranzacții financiare, dar și prin eliminarea subvențiilor uh, Uh, pentru carbon uh, sau din, uh, din taxe pe carbon. Comisia cunoaște așadar aceste surse, chiar a făcut o listă cu posibile surse de finanțare. Deci este o problemă de implementare. Dar sunt de acord că aceasta este o întrebare esențială și că trebuie să fie abordată. În ceea ce privește ținta de 0,7%, cred că Uh, cel mai, cea mai puternică, cel mai puternic element aici este finanțarea climatică de 0,7%. Uh, celelalte instrumente sunt, uh, își pierd din vitalitate, cum ar fi asistența oficială pentru dezvoltare, însă se pare că finanțarea pentru climă este, este mult mai... Uh, este un instrument cu, care se bucură de mai multă vitalitate. Schimbările climatice vor, uh, vor pune în pericol multe dintre realizările obținute până acum. Deci cred că întotdeauna schimbările climatice trebuie să fie luate în considerare. Nu cred că trebuie să ducem dezbaterea uh, spunând ori, ori. De aceasta m-am referit și la integrare. Cred că integrarea dezvoltării și a finanțării pentru climă este esențială. Avem o criză care afectează în mod puternic bugetele naționale, știu asta. De aceea, în definiția mea, am încercat să uh, permit dubla contabilizare pentru uh, o perioadă uh, limitată. Și a, aș spune și asta aș spune că trebuie să fie permis numai pe perioada de criză. Altfel, nu, nu s-ar permite asta niciodată. Aș spune 0,7% sau mai mult. Cam atât. Mulțumesc, răspunsul dumneavoastră a fost foarte complet. Dau acum cuvântul domnului Stefan Agne. sper că am pronunțat bine numele dumneavoastră, puteți să mă corectați dacă doriți. Si, monsieur le président, je Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Stefan Agnie. Very much for giving us the floor. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit, ne-ați dat cuvântul și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la prezentarea acestui studiu. De la bun început, trebuie să spun că vom avea nevoie de mai multă finanțare pentru a ne atinge obiectivele de atenuare și adaptare și va trebui să mobilizăm surse diferite, surse publice, private și inovatoare. Dezbaterea este în principal despre finanțare publică, despre asistența oficială pentru dezvoltare și despre adiționalitate. Și a devenit clar că adiționalitatea înseamnă că se oferă fonduri de a în plus față de un etalon foarte clar. Dar care este acest etalon? Este foarte greu să se găsească un, un consens în acest sens. În raportul Monterey pe care l-am elaborat, facem o distinție între finanțarea pentru climă și finanțarea pentru alte obiective de dezvoltare. Raportul a fost uh, publicat în 2011 și veți vedea că finanțarea climatică în Uniunea Europeană a fost oferită peste finanțarea obișnuită, și anume uh, asistența pentru dezvoltare. Însă ce este asistența oficială pentru dezvoltare? Există o definiție foarte clară. Este vorba de finanțare oferită în anumite condiții, care poate fi utilizată pentru diferite obiective, pentru uh, clima, dar și pentru alte uh, scopuri. De aceea nu cred că ar trebui să vorbim despre dublă contabilizare când uh, Uh, asistența pentru dezvoltare este oferită pentru uh, combaterea schimbărilor climatice. Este pur și simplu vorba de bani oferiți în cadrul acestei asistențe folosiți pentru uh, pentru combaterea schimbărilor climatice. Deci nu trebuie să vorbim despre dublă contabilizare. Pe de altă parte, lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că sunt Uh, multe zone gri. Există multe uh, beneficii comune între uh, finanțarea celor două, domeniul climatic, dar și asistența pentru dezvoltare. De aceea este important ca finanțarea pentru climă să fie inclusă în celelalte instrumente de asistență. Există un etalon pentru finanțare uh, ce ține de climă în bugetul european, dar și în cooperarea pentru dezvoltare. Este foarte important uh, acest lucru odată uh, pentru a îmbunătăți rezistența la fața locului, dar și pentru a stimula alegerea unor tehnologii corecte, atunci, unor tehnologii ecologice atunci când este vorba de noi investiții pentru a ajunge la o concluzie. În practică am aplicat uh, un anumit concept al uh, finanțării uh, climatice în uh, raportul Monterey. S-a văzut deja asta în această discuție. Punctul esențial al acestei dezbateri, dincolo de a discuta în detaliu conceptul adiționalității, ar trebui să fie de unde putem obține fondurile pentru a combate schimbările climatice. Iar uh, interesul și comentariile uh, membrilor uh, acestui parlament a arătat că, în mod evident, acesta este centrul de greutate și ne bazăm pe Parlamentul European Uh, pentru a ne ajuta să mobilizăm mai multe uh, resurse pentru combaterea schimbărilor climatice din bugetele publice, dar și din surse inovatoare, dar până la urmă și din sectorul privat. Vă mulțumesc. Merci au dernier intervenant. Mulțumesc comisiei. Iau ultima dumneavoastră frază ca concluzie și finalizăm această dezbatere. Puteți întotdeauna să contați pe Parlamentul European. Noi am fost uh, primii care au uh, care am denunțat limbajul dublu al Uniunii Europene pentru că avem o dublă contabilizare și un limbaj dublu, ceea ce corespunde mai mult sau mai puțin a realităților, actuale, realităților actuale. Și Comisia a fost prinsă între Ciocan și Nicovală pentru că noi am încercat să evităm ca Comisia să facă separarea între uh, banii investiți în uh, atenuare climatică și uh, fonduri alocate dezvoltării. Însă, de fapt, nu, sunt, nu cunoaștem sumele care, sumele care au fost realocate. A avut loc o realocare de fonduri atât la nivelul statelor membre cât și în Uniunea Europeană și de aceea am dorit să știm câte din fondurile de dezvoltare au fost realocate pentru schimbarea climatică, care au fost realocate un, către une, une, unele scopuri care pot fi asimilate celor de uh, schimbare climatică. Ceea ce ne revoltă este faptul că uh, majoritatea, sta, unele state membre uh, nu uh, Uh, sunt interesate absolut deloc de această problemă. Uh, așadar, Comisia poate să știe că poate să conteze pe noi. Trebuie să fim suficient de uniți pentru a fi revoltați în același sens. Um, încheiem uh, discuția și anunț următorul punct. Acum, ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, îl, îi urăm bun venit domnului Klaus Sorensen, director general al Direcției Generale ECO. Domnule Sorensen, ați venit eh, aici eh, mai puțin de o lună în urmă pentru a ne vorbi despre criza umanitară din Siria. Din păcate, în ultima lună, situația s-a înrăutățit rapid Acum uh, unii numesc acest conflict ca uh, un război civil uh, în regulă. Am văzut rapoarte în mass media în legătură cu numeroase victime civile care au fost masacrate cu sânge rece. Am dorit să auzim de la dumneavoastră ce acțiuni uh, ale donatorilor umanitare au fost întreprinse pentru a răspunde la această escaladare a situației. În plus, sperăm că ne veți spune ultimele noutăți în legătură cu celelalte crize în legătură cu care uh, ECO este prezent uh, la fața locului. De asemenea, ne bucurăm să îl avem uh, împreună cu noi astăzi pe domnul George Ocot Obo, director al uh, Uh, biroului african uh, al Agenției ONU pentru Drepturile Omului. Domnul Okot Obo uh, provine din Uganda și este jurist activat de mult timp în Agenția pentru Drepturile Omului, ONU, a fost director general pentru protecție internațională. A fost și vom uh, asculta de la domnul Ocot Obo mm, despre acțiunile uh, organismului ONU pentru ajutor umanitar în legătură cu crizele din continentul african, uh, cum ar fi, de exemplu, în Sahel și din regiunile Cornul Africii. De asemenea, domnule Sørensen, Vă sugerez să ne prezentați uh, abordarea crizelor umanitare din Africa și din Siria și Yemen. Domnule Sorensen, aveți cuvântul între 10 și 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că uh, sunt din nou aici. Mulțumesc pentru invitație. Probabil că este bine să începem cu Siria, pentru că este un subiect care Uh, este extrem de actual. Am discutat uh, cu domnul subsecretar ONU pentru uh, pace și dezvoltare în legătură cu situația care se apropie de un război civil de acolo. Noi examinăm situația cu preocupare, pentru că data trecută când am fost aici, spuneam că Uh, vorbeam despre un număr foarte mare de refugiați, mulți uh, copii, multe femei care sufereau pentru că nu aveau acces la apă, la medicamente, școlile fusese uh, închise, copiii nu puteau să meargă la școală în mod normal. Lucru care, pe lângă preocupările imediate pe care le avem uh, dă o perspectivă sumbră pentru termen lung, pentru că dacă copiii nu merg la școală 2 sau 3 ani, uh, nu știm unde uh, vor ajunge și la ce instanțe vor apela pentru a-și dobândi o educație. Am fost foarte activ pe frontul umanitar. Soluția însă nu este în domeniul umanitar este nevoie de acțiune politică, este nevoie de mai mult. Eu nu uh, sunt aici pentru a da verdicte, însă, din punct de vedere umanitar, noi am susținut, uh, ne-am angajat cu diversi actori. Tocmai am avut un mic dejun cu Jacob Kellenberger și apreciez uh, foarte mult Crucea Roșie Internațională, care a rămas la fața locului. Au un număr foarte mare de expatri- expatriați care au rămas acolo și, pentru a fi sincer, uh, există foarte multe preocupări de securitate, uh, în legătură cu accesul, dacă Crucea Roșie poate să își mențină prezența la fața locului, există multe incertitudini Foarte mulți actori participă la ostilități, unii dintre ei nu uh, ascultă de niciun fel de autoritate și creează incidente care pot să exacerbeze crizele de natură politică. Uh, așadar, suntem extrem de preocupați. Vă pot uh, raporta că Raduan Ucea, coordonatorul ONU pentru regiunea respectivă, Eh, care are responsabilitatea de a vorbi cu guvernul sirian, care este încă eh, la putere și controlează zona respectivă, vă aduceți aminte că atunci când am avut ultimul forum umanitar pentru Siria în Geneva, atunci partea siriană cu 24 de ore înainte, vin cu concesii, uh, să susțin planul uh, care este foarte similar cu planul elaborat uh, înainte. Noi nu am fost naivi, am spus că mulțumim pentru că ați aderat acest plan, însă acum este vorba de implementare, despre facilitarea vizelor, vorbim despre deschiderea celor patru birouri Uh, când se va întâmpla acest lucru. Nu trebuie să fie hărțuite transporturile care intră în Siria, o serie de condiții și așteptam noutăți în legătură cu aceste aspecte. Eu am făcut legătura și între aceste condiții și posibilitatea de a intensifica eforturile, pentru că nu are rost să, rost să spunem că putem face anumite lucruri dacă apar bariere în țara respectivă care ne împiedică să acordăm ajutorul umanitar. Este adevărat că s-au emis anumite vize, guvernul dorește să dea dovadă de o, anumită bună credință, însă, bineînțeles, cu o mână fac un lucru și cu cealaltă atacă populația. Imaginea este una îngrijorătoare. Adevărul este că trebuie să lucrăm cu ceea ce putem obține și nu putem să renunțăm, nu putem să ieșim și să spunem că nu vrem să ne angajăm. Pentru că oamenii de acolo așteaptă ajutor și asistență din partea noastră. însă este foarte clar că va trebui să găsim o modalitate nouă de a exercita presiune asupra guvernului pentru ca acesta să își accepte responsabilitățile, uh, să uh, putem examina cum a respectat guvernul până acum planul uh, la care au subscris. Până ieri vorbeam despre Uh, o reuniune a Forumului Umanitar pentru Siria, care era prevăzut pentru uh, luna iulie, însă va trebui să uh, îl organizăm mai repede pentru a crește presiunea asupra guvernului. Din nou, nu vorbim aici despre cifre. Noi de la ECO deja ne-am folosit rezerva operațională, am găsit 10 milioane suplimentare, după aceea încă 10 milioane, am vorbit deja cu Direcția Generală Bugete eh, să solicite, să solicite de la dumneavoastră ca eh, autoritate bugetară și de la Consiliu eh, sume suplimentare din rezerva pentru ajutoare de urgență. Trebuie să fim pregătiți pentru a avea sume pentru uh, aceste dificultăți, însă vreau să am asigurări că vom putea folosi acești bani pe teren, pentru că altfel uh, nu are niciun rost. Trebuie să știm că există fonduri pentru că avem datoria de a ajuta, ajuta cetățenii. Nu sunt uh, singurul, am avut contacte cu uh, Uh, semiluna roșie din Siria, domnul doctor Ata, care încearcă să echilibreze, uh, să aibă repoarte egale între, cu guvernul și cu opoziția, um, să echilibreze geografic operațiunile. Este o operațiune, este o, ceva extrem de periculos. Unii dintre uh, angajații săi au făcut uh, sacrificiul suprem. Um, doctor, domnul doctor Killenberger mi-a spus că ar dori ca această seminună roșie să acționează să acționeze mai mult și ca um, Uniunea Europeană să susțină activitățile cu finanțare suplimentară. Uniunea Europeană deja s-a angajat cu fonduri 32 de milioane, fonduri suplimentare vin de la bugetul pentru dezvoltare 23 de milioane și uh, împreună cu Direcția Generală Bugete voi apela la dumneavoastră pentru câteva sume suplimentare și vom vedea cum uh, le vom folosi. Însă uh, eforturile sunt necesare. Yemenul este o altă problemă, însă a fost puțin uitată uh, problema din Yemen datorită celorlalte crize. A uh, scăzut în topul crizelor, însă un milion de copii suferă de malnutriție acută lucru serios pentru că știți eh, ce se întâmplă. Eh, eh, se pot întâmpla, creierul poate să fie afectat irecuperabil și 10 milioane de persoane trăiesc în o situație de nesecuritate alimentară. Avem un anumit acces acolo beneficiem de bună voință uh, de, creată de vizita lui Antonio Gutierrez, șeful dumneavoastră uh, și al meu, uh, domnul comisar Teieda. Așadar, avem o anumită cooperare pe teren, însă și aici am făcut o cerere suplimentară pentru a asigura supraviețuirea noastră până la sfârșitul anului, pentru că această conductă trebuie să fie să rămână deschisă și să avem un flux constant de ajutoare. Câteva cuvinte în legătură cu Sudan și Sudanul de Sud. Îmi pare rău că vin aici și vă dau vești proaste normal sunt uh, optimist, însă situația este într-adevăr gravă dacă privim întregul context. În Sudan și Sudanul de Sud speram că la sfârșitul anului trecut va fi atins un acord în legătură cu veniturile din petrol. Nu știu cine a sabotat uh, acordurile, însă nu Uh, bineînțeles că ambele părți au făcut greșeli, însă problema este că 90% din bugetul Sudanului de Sud depinde de venituri din petrol. Așadar, în această situație, uh, foștii luptători din gherile vor să devină uh, administrator, ceea ce este dificil, însă dacă nici nu plătești salarii, există perspectiva unui stat eșuat care creează dezastre umanitare. În Nord avem un guvern care nu respectă principiile umanitare de bază, încearcă să renaționalizeze munca umanitară. Chiar prietenii noștri de la Crucea Roșie au dificultăți majore de a avea acces și în același timp avem un flux de refugiați, persoane care nu și-au putut obține uh, cărți de identitate, care uh, merg pe Nil în sus, se opresc în Costi și după aceea se întorc în, sud, sunt, uh, se întorc în Sudan, ajung în uh, Uh, tabere de refugiați și situația se agravează. Numărul de refugiați crește și acum este sezonul ploios. Deci este dificil să ajungem cu alimente acolo. Veștile bune este că am reușit să ne poziționăm acolo uh, și avem stocuri deja existente în țară, însă stocuri bazate pe numărul de refugiați care era prezis, prevăzut în urmă cu 4 sau 5 luni. Deci nu sunt stocuri suficiente. De aceea ne confruntăm cu uh, probleme acum. De asemenea, vom face o nouă cerere Parlamentului și Consiliului pentru a uh, crește asistența. În ceea ce privește Sahelul, doamna Stifler, ați fost uh, ieri acolo și ați văzut foametea și acțiunile noastre extrem de hotărâte ale Comisiei și ale donatorilor. În Sahel am avut uh, o atitudine mai activă și am acționat preventiv mai mult decât în cornul Africii. Am încercat să valorificăm cât mai mult situația, am avut un dialog uh, foarte bun cu colegii de la Direcția General Development, dezvoltare. Uh, se face o plată anticipată a fondurilor Uh, și se susține aceste, acest concept de Sahel uh, de constituirea rezistenței comunităților locale pentru a evita uh, perpetuarea crizei. Aceste lucruri sunt îmbucăr- îmbucurătoare, însă, în, pe de altă parte, politica, situația politică generală se înrăutățește. Încercăm să facem ceea ce trebuie în combinarea asistenței umanitare pentru a ne asigura că uh, guvernele pot să uh, treacă peste criză cu câteva ajutoare pentru educație, pentru sănătate, servicii sociale. Însă, politica zonei respective este în cădere liberă. Um, Vorbim aici despre Mali, unde ter- teritoriul de nord uh, este inaccesibil pentru, forțe, pentru ajutoarele umanitare. Singura luminiță de speranță este că Dalri Amos a uh, nominalizat un coordonator umanitar pentru zona Sahelului, care încearcă să găsească modalități de a găsi oameni care uh, sunt Uh, dețin încrederea diverselor părți de la fața locului pentru a uh, susține accesul, însă va dura ceva timp și nu va fi ușor. După cum știți, cu ajutorul dumneavoastră am uh, crescut finanțarea, deci nu putem spune că este vorba de o problemă economică, ci de felul în care tratăm aceste dezastre într-o situație extrem de dificilă și complicată. Este vorba de Sahel, însă vorbim și despre nordul și vestul Nigeriei, unde am văzut o serie de episoade uh, îngrijorătoare. În cornul Africii, mai puține uh, noutăți, probabil știți, cunoașteți iniția- inițiativa Share, aceeași filo- filozofie ca uh, în proiectul Agir Sahel, este vorba de combinarea asistenței umanitare cu o, o strategie de ieșire care să permită în zonele unde există o pace relativă să pre- creăm speranță pe termen lung. Acest lucru se întâmplă în colaborare cu o serie de donatori internaționali, în special Statele Unite, care sunt foarte active Aici am spus, uh, am decis ca birocrații și administratorii americani să se ocupe de acest lucru și noi ne vom concentra mai mult pe Sahel, însă cu toții uh, ne coordonăm și vom avea o strategie comună pentru rezistență care să fie similară atât în Cornul Africii cât și în Sahel. Așadar, mă opresc aici, pot să Uh, continui, însă nu este ușor. Mulțumesc. Go on and on. <laughs> Știm, spune domnul președinte, că puteți continua la nesfârșit. Oricum, îi dăm cuvântul imediat domnului Ocot Obo. Pentru 10 minute vă rugăm, pentru că sunt foarte multe întrebări din uh, uh sală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eurodeputaților pentru că ne-au invitat aici. Domnul Sorensen mi-a făcut sarcina mult, mult mai ușoară, pentru că, în legătură cu cele trei aspecte asupra care vreau să insist, uh, colonul Africii, situația din Sudan și situația din Mali, toate acestea, deci, au fost uh, acoperite de uh, colegul meu. Dați-mi voie doar să mai adaug câteva mănunte și să ofer cât mai mult uh, timp pentru adresarea de întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește cornul Africii, ei bine, dați-mi voie să adaug că în această regiune, care are vreo 9 state și cam 180 de milioane de oameni, asistăm la teatrul uh, unde se petrec uh, cele mai mari urgențe sau suferințe ale oamenilor, uh, inclusiv valuri de refugiați. Dați-mi voie să adaug un exemplu care este unul dintre cele mai relevante. Anul trecut, în această regiune, au existat uh, mai mult de 200.000 de somalezi uh, care au fost mutați uh, într-un singur an în această regiune. În primele patru luni ale acestui an, 20.000 de somalezi au fost mutați, iar la ei acasă 1,4 milioane dintre 7 milioane de locuitori ai acestei țări au fost deplasați la nivel intern. Așadar, asistăm la un amestec de factori toxici că vorbim uh, despre conflicte, de uh, riscul uh, pe care prezintă aceste regiuni pentru securitatea internațională sau teror terorism. E bine, Aici asistăm la o deplasare a refugiaților extrem de intensă. Dați-mi voi să vă spun că în Kenya, într-o tabără uh, de refugiați uh, se regăsesc doar uh, se regăsesc 500 de uh, mii de refugiați. Sunt 10 mii de refugiați acolo, ai căror părinți au născut în această tabără de refugiați. Prin urmare, care este viitorul acestor oameni acolo? Am vrut să dau aceste exemplu pentru a atrage atenția la anumite aspecte importante cu care voi conchide această prezentare. Acum dați-mi voie să vorbesc despre Sudan și mai ales despre Sudanul de Sud. Uh, Domnule președinte, haideți să ne imaginăm că în această sală astăzi eh, suntem cam 50 de oameni și dacă ne imaginăm că cei 50 de oameni de aici au 50 de copii care sunt mutați eh, din eh, Blue Nile și în Darfurul de Sud, în alte zone ale Sudanului, uh, Până la momentul încheierii acestei uh, dezbateri pe care avem acum, e bine să știți, toți acești 50 de copii ar fi morți. Asta se întâmplă în Sudanul de Sud. În iunie anul trecut, luptele care au avut loc uh, între cele două uh, uh, zone ale Sudanului, e bine, în aceste uh, lupte, 36.000 de oameni au migrat spre Etiopia. Uh, și 140.000 înspre Sudanul de Sud. Doar în ultimele 10 zile am uh, asistat la o migrație de 50.000 de, a 50 de mii de uh, persoane. Un grup uh, spre nord, altul spre sud. Ați primit exemple din partea domnului Sorensen în legătură cu riscul la care se uh, expun acești oameni, uh, risc de holeră, de pojar, alte epidemii, mai ales că acum a început uh, sezonul uh, ploilor. Mă voi referi exact la aceeași situație pe care a denunțat-o și domnul Sorensen. Situația uh, din Mali. Din nou, cifrele, mă tem, uh, sunt îngrijorătoare. Doar de la începutul acestui an, aproximativ 200 de mii de cetățeni ai Mali au fost uh, mutați în Mauritania, Niger, Burkina Faso și Algeria. Cam aceeași, uh, uh același număr a fost mutat uh, la nivel intern. Refugiații au în tabere doar conturi care, corturi, care în Niger au început să fie măturate de uh, ape. În toate aceste țări, uh, am uh, reușit să oferim doar asistență de bază, asistență pentru supraviețuire. Dați-mi voie să conchid prin a spune exact de ce mă aflu eu aici. Aș dori să vă transmit anumite mesaje, să fac apel la dumneavoastră. Domnule președinte, în cadrul acestor uh, operațiuni, practic, miza e reprezentată de viețile omenești. Rezistența este importantă, trebuie asigurată, însă de azi uh, pe mâine, de fapt, de acum până peste 30 de minute, uh, situația se deteriorează și um, situația cea mai gravă este în Sudanul de Sud, pentru că acolo oamenii mor. Domnul Soresen și echipa sa ne ajută pentru a face resursele uh, accesibile acestor oameni, pentru a le asigura existența. Apoi, domnule președinte, prin intermediul dumneavoastră aș dori să mulțumesc tuturor celor aflați în această sală, pentru că statele dumneavoastră, în uh, modul lor specific, uh, ajută la păstrarea oamenilor în viață uh, și la crearea de oportunități pentru aceștia, fie la nivel bilateral, fie prin intermediul comisiei sau altor organizații de donatori. În al treilea rând, speranța și șansa trebuie oferite acestor oameni, aproape un 1,5 milioane de oameni care trăiesc în situațiile pe care tocmai vi le-am descris. Mulți dintre aceștia sunt tineri, mulți uh, sunt uh, bărbați uh, tineri care trăiesc în acest mediu unde în jurul lor este Al-Shabaab, unde este Akim, Ansardin, toate acestea fiind organizații, entități, entități care amenințează nu doar vecinătatea, ci și uh, întreaga lume. Mulți dintre cetățenii statelor uh, dumneavoastră sunt uh, reținuți astăzi în Maghreb de aceste organizații. Dacă nu oferim șanse acestor uh, tineri, atunci uh, ei ar putea să cadă prada acestor organizații. Și apoi, în al patrulea rând și ultimul rând, domnule președinte, dați-mi voie să uh, vă spun că ajutoarele uh, umanitare nu ne vor duce decât până Uh, la un uh, anume punct. Trebuie să uh, găsim o metodă de a stimula eforturile la nivel bilateral sau mondial pentru a ne asigura că soluții reale, soluții politice, soluții de economie socială sunt create pentru toate aceste regiuni pe care le-am menționat. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult după aceste două prezentări foarte pertinente. Um, Vă invit uh, să adresați întrebări. Uh, Veronic este prima care va interveni. Ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi aș dori să felicit pe domnul Sorensen și evident pe domnul Cotobo. Însă când spun domnul Sorensen, o spun pentru că cunoaștem calitatea și importanța muncii sale, care se bucură de ecouri în acest forum. Aveți uh, o direcție generală de care suntem mândri. Acestea fiind spuse, gândindu-mă la ansamblul problemelor și dacă aș putea să continui pe aceeași direcție, uh, evident aș dori să vă asigur că apelurile dumneavoastră vor fi ascultate. Ne-ați prezentat uh, multe lucruri și înțelegem că dificultatea e reprezentată de o anumită interferență între uh, problemele politice, cele de dezvoltare, uh, cele de apărare uh, adesea și cele strict uh, umanitare. Totul trebuie privit în ansamblu. Nu există nici măcar o țară dintre cele evocate unde să nu apară toate aceste probleme împreună. Însă trebuie să Înțelegem că există două aspecte care mie, cel puțin, mi se par foarte importante sunt uh, factorii probabil cei mai uh, importanți, și anume uh, accesul la ajutoare umanitare, pentru că aceasta este problema majoră. Ați uh, amintit regiuni din Mali, Somalia, Blue Nile, Cordovan și așa mai departe. Sunt uh, regiuni unde aveți dificultăți uh, în a uh, face să pătrundă ajutoarele umanitare. În uh, Siria uh, pătrunde Crucea Roșie, dar pe lângă ea aproape nimeni altcineva. Apoi, uh, un alt element important este eficiența. Și aici uh, voi vorbi despre Sudan. Domnule Sorensen, ne spuneți că am folosit bani, că am cheltuit milioane și așa mai departe. Însă îi cunoaștem pe sirieni, îi cunoaștem cu toții, eu foarte bine. Și pot să vă spun că obstacolele uh, apar și apoi trenează la nesfârșit. Dumneavoastră trebuie să dați acum încă și mai mulți uh, bani. Însă, până acum, uh, la ce au folosit acești bani? Oare nu cumva vom tot cheltui bani acolo, deși problemele vor continua să treneze pentru că sirienii pur și simplu nu doresc să le înlăture? Apoi, în ceea ce privește Sudanul și Sudanul de Sud, e bine, știm că problema este politică. Am uh, avut și o rezoluție în cadrul adunării Națiunilor Unite uh, care oferă trei luni uh, pentru a se rezolva anumite probleme. Va trebui să așteptăm deci trei luni să vedem în august ce se întâmplă până la urmă. Însă până la urmă trebuie să ne gândim la o repartizare a resurselor și la toate problemele care nu sunt rezolvate între Sudanul de Nord și Sudanul de Sud. Așteptând însă, e adevărat că trebuie să canalizăm uh, ajutoare. Pentru Blue Nile și Stas Cordovan ne vorbiți despre uh, refugiați și despre nevoia de uh, uh, ajutoare umanitare. Însă, în ceea ce privește sudul Sudanului, uh, uh, asistăm la o corupție uh, masivă. Sunt probleme de acces, pentru că nu există infrastructură, pentru că în sezonul uh, ploilor uh, nu se pot distribui ajutoare decât uh, prin intermediul elicopterelor. Uh, și așa mai departe. Oricum, uh, ajutoarele umanitare pe care le-am putea canaliza uh, vor ajunge acolo, putem să facem asta, însă în uh, ceea ce privește celelalte cazuri asistăm la foarte multă incertitudine. Prin urmare, trebuie să ne gândim puțin la eficiența ajutoarelor și la acces. Aș dori lămuriri suplimentare în legătură cu aceste aspecte, dar altfel vă bucurați de tot sprijinul nostru. Domnul președinte, mulțumim Veronica, îi dau acum cuvântul domnului Fisas pentru a interveni. Mulțumesc! Uh, domnule președinte, în legătură cu aceste chestiuni, e clar că ele ni se par foarte interesante, însă aș dori să fac anumite trimiteri la regiunea Sahel, la ceea ce se întâmplă în Mali. Recent, o parte dintre colegii noștri, inclusiv unii din partea verzilor, au solicitat uh, sau, mă rog, a invitat uh, o delegație uh, a unui grup uh, care susține independența uh, să ne prezinte uh, situația dificilă din această regiune. Există probleme între grupurile musulmane secularizate în natura lor și alte grupuri care sunt mai fundamentaliste în abordare. Sunt probleme așadar cu aceste state și, uh, de asemenea, și cu uh, Nigerul. Anul trecut, uh, cu ocazia alegerilor, ne-am dat seama că există anumite riscuri uh, ca uh, aceste zone să explodeze. Trebuie să acționăm să încercăm să ajungem în acele teritorii. De asemenea, să nu uităm Sahara de Vest. Ajutorul umanitar a scăzut uh, în această regiune. Spania a fost uh, unul dintre principalii donatori pentru această regiune, însă ajutoarele uh, umanitare au scăzut într-o manieră considerabilă. E important așadar să nu uităm și această zonă a planetei pe care avem tendința să o uităm uneori. Domnul președinte, mulțumim. Doamna Stifler este raportarea noastră permanentă pentru chestiuni umanitare, prin urmare îi voi da cuvântul ca să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Voi reacționa și vă spune că tot ceea ce s-a spus, din păcate, este adevărat. E adevărat că în urmă cu ceva vreme am fost în Sahel, la Uchat, unde am văzut uh, niște lucruri absolut cutremurătoare în ceea ce vește malnutriția copiilor, mai ales. Pentru că trebuie spus și mamele acestor copii uh, suferă de malnutriție. Ar trebui să ne axăm pe un aspect uh, mai degrabă politic. E adevărat că astăzi uh, dacă vorbim uh, cetățenilor europeni uh, de încălzirea climatică și de efectele acestui fenomen asupra țărilor în curs de dezvoltare, e bine, sincer, am impresia că sunt luată uh, drept o persoană originală, pentru că cetățenii nu-și dau seama de gravitatea uh, situației și trebuie convinși de această gravitate. În ceea ce privește uh, faptul că statele membre nu respectă acest obiectiv de 0,7%, e bine, acest lucru mi se pare scandalos, exact, uh, traversăm o criză în Europa, însă mi se pare că această criză este doar un uh, pretext. Ni s-a citat Germania și Franța anterior, sunt state care nu respectă angajamentele și eu cred că uh, nu suntem suficient de uh, agresivi. Ar trebui uh, să punem degetul pe uh, probleme, să punem uh, punctul pe I atunci când vine vorba despre anumite adevăruri care nu pot fi ignorate. Apoi, uh, în ceea ce privește curajul uh, politicienilor, al politicilor, trebuie să demonstrăm mai mult curaj politic pentru că acesta ne lipsește. Din păcate însă a existat și un uh, studiu de care a vorbit doamna Georgeva ieri, un studiu care afirma că ajutoarele umanitare um, raportate la cetățeni uh, reprezintă o noțiune care capătă din ce în ce mai, mult, mai, mai multă importanță pentru că 90% dintre europeni sunt pentru acțiunile uh, Um, umanitar în procent mai mare decât în uh, trecut. În urmare, noi înșine și politicile ar trebui să beneficieze de mai mult uh, curaj, să dea dovadă de mai mult uh, curaj. Acest lucru este necesar. Probabil comisarii europeni, precum doamna Georgeva sau domnul Pibals, care lucrează bine împreună, ar putea um, mai ades și mai intens să solicite um, intervenția colegilor lor care se ocupă de agricultură sau de alte domenii. Pentru că câtă vreme nu există curaj politic, câtă vreme nu luăm măsurile corecte pentru a lupta cu schimbarea climatică, am putea să oferim la nesfârșit uh, ajutoare pentru că nu ne vom uh, uh atinge obiective de rezolvare a problemelor, pentru că încălzirea climatică se agravează. Am putea să vorbim despre foarte multe alte lucruri, însă e important ca comisia noastră, comisia DEVE, să uh, fie puțin mai agresivă în raport cu celelalte, pentru că Adesea suntem uh, luați uh, drept comisia cea mai puțin importantă, pentru că Africa este departe, schimbarea climatică la fel. Prin urmare, am putea să fim puțin mai uh, virulenți. În ceea ce privește ajutoarele umanitare în Siria, mă alătur celor spuse de doamna Kaiser, uh, pentru că trebuie să vedem mai întâi ce e de făcut, uh, asta înainte de a mai aloca fonduri suplimentare. Trebuie să implicăm și Comisia. Apoi, în ceea ce privește întâlnirea de ieri, uh, clar, ea a fost una foarte interesantă. Am vorbit foarte mult despre rezistență uh, și am înțeles în sfârșit ce înseamnă această rezidență, deși acest lucru nu uh, transpare uh, ușor întotdeauna. Rezistența este un uh, aspect care trebuie luat în considerare pentru statele în curs de dezvoltare. Nu am lămurit poate uh, lucrurile, însă cred că în acest moment ar trebui să avem mai mult curaj politic și să ne impunem la nivel de comisie. Vă mulțumesc! Mulțumim. Ați uh, vrut să spuneți că punem uh, boi înaintea carului. Aș dori să da cuvântul doamnei Teocarus, după care voi invita cei doi uh, oaspeți să ia uh, cuvântul pentru a răspunde. Doamna Teocarus, aș dori să adresez o întrebare. Cum stăm cu Task Force-ul pentru ajutor umanitar pentru a încerca să reacționăm repede, eficient, în cazul în care apare vreo criză sau vreo urgență. Pentru că am ridicat această problemă de multe ori până acum și nu am primit deocamdată niciun răspuns. Mulțumesc, nu știu cum vă veți împărți sarcinile, însă aș dori să fiu... Să, să începem cu domnul Sorensen, dacă sunteți de acord. Aveți cuvântul. Normalement, nous avons à peu près la même... În mod normal avem aceeași abordare, chiar dacă uneori ne criticăm. Pentru că asta înseamnă să avem un dialog solid între cei care se ocupă cu probleme umanitare. Câteva cuvinte adresate lui Veronic de Kaiser și doamnei Strifler. În mod evident, eu nu aș cere mai mult, bani dacă nu aș fi sigur că pot fi cheltuiți. Când mă uit la cele 10 milioane pe care le-am alocat pentru Siria și cele 10 suplimentare pe care le-am scos din rezervă operațională, ei bine, acești bani pot să ne ajute, să ne fie suficienți până în septembrie. Unele contracte uh, se încheie în octombrie, altele încep la mijlocul lui august. Deci dacă am dori să menținem fluxul actual, ar fi ideal să avem niște bani mai în plus. Dacă accesul devine complicat, ceea ce s-ar putea întâmpla, atunci banii vor fi suficienți pentru o mai lungă perioadă de timp și, sincer să fiu, nu cred că va trebui să revină uh, la Parlament pentru a solicita uh, o nouă completare a fondului înaintea sfârșitului anului. Cred că cu banii pe care avem am putea face față diferitelor uh, evenimente posibile. Este clar că urmărim foarte îndeaproape să nu existe Uh, devieri ale fondurilor să nu ajungă să fie folosite pentru alte interese sau scopuri. Și asta face parte din uh, modul în care lucrăm. Condiționalitatea pe care o impunem este foarte strictă. Uh, iar acest lucru este cunoscut. De aceea a durat și ceva vreme până s-au făcut lucrurile necesare. Dar Uh, treb- așadar, trebuie să ne asigurăm că există sistemele de control um, ca să ne asigurăm că banii merg unde trebuie să meargă. Uh, sunt diferite ONG-uri, uh, Acțiuni contra la Fin și altele care sunt implicate. Am vrea să avem mai multe, dar sunt cele care sunt implicate acum în proiect. În Sudanul de Sud, nivelul total pe care îl avem în buget pentru 2012 nu corespunde nivelului total pe care l-am cheltuit uh, până la urmă în 2011. În momentul planificării bugetare ne-am așteptat ca situația să se îmbunătățească, cel puțin cu puțin. Ceea ce vom am dori ar fi să completăm suma care să ne aducă până la nivelul uh, de anul trecut. Motivul fiind că situația se deteriorează, că nu avem uh, fonduri suficiente la dispoziție și credem că putem uh, ajuta în domenii ce țin de uh, igienă, de adăpost, um, putem interveni și să acoperim uh, lipsurile la fața locului, care în parte au fost acoperite de către organizațiile uh, care sunt deja la fața locului. La întrebarea doamnei Teoharus cu privire la uh, task force-ul uh, menționat, uh, sunt mai multe forțe la fața locului. În interiorul ECO am creat un mecanism special care să fie utilizat când avem o criză specială, cum uh, a fost situația în Haiti sau, de exemplu, inundațiile din Pakistan. Deci pot um, um, atrage persoane din diferite unități pentru a face față acestei crize. Este un sistem care este pus în practică. De asemenea, este o, în, se discută acum în Parlament faimoasa nouă legislație cu privire la mecanismul de protecție civilă, unde se face și o legătură cu asistența umanitară și unde încercăm să consolidăm capacitatea uh, organismelor de protecție civilă europene pentru a coopera. Aceste persoane, aceste uh, organizații au fost utilizate la cutremurul uh, din Siria, au organizat uh, evacuarea din Libia, dar lucrează și în interiorul uh, Uniunii Europene, uh, când au loc mari incendii, de exemplu, în Grecia sunt conștient că și colegii mei de la Serviciul European de Acțiune Externă uh, au în vedere unele proiecte. Sper că nu vor face același lucru ca și noi, pentru că noi avem mandatul umanitar. Însă ei vor vrea să se asigure că diplomații pe care îi au la fața locului pot să intervină în caz de criză. Pentru că există și foarte multe aspecte politice care trebuie să fie abordate în astfel de situații. Deci, iată, sunt trei uh, capacități de intervenție în caz de criză majoră. Voi reveni la asta și în contextul uh, clauzei referitoare la solidaritate. Un mod, practic, de a lansa un efort în caz de uh, incident. Asta în interiorul Uniunii Europene, dar poate și în afară. George. Thank you, Klaus, and thank you, Mr. Chairman. I think I... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt. Uh, S-a vorbit în prima întrebare despre acces și acesta este foarte important. Dați-mi voi în primul rând să spun că în situațiile pe care vi le-am descris, domnul Sorensen și cu mine, în Africa, uh, accesul fizic este o provocare. Și asta în, Mali, în partea de nord a Maliului, în centrul și sudul Somaliei, în Niger există uh, o zonă în centrul, nordul țării, numită Taua, în care nu putem, la care nu putem avea acces. Sunt 10.000 de persoane uh, acolo și noi nu avem acces din, din motive de securitate. Însă, dacă îmi permiteți, domnule președinte, mă aș dori să mă refer la trei forme de acces. În primul rând, acces operațional, și anume atunci când securitatea nu este un obstacol. De exemplu, însă, în uh, zona Nilului Superior uh, și în statul Unity, dar și în multe zone din Burkina Faso, nu avem acces din cauza uh, situațiilor operaționale. În principiu, ploaia, precipitațiile. Apoi, al doilea tip de acces. Acces la servicii uh, care ar salva viața, viața. În toate aceste situațiile menționate, sunt trei aspecte esențiale. În primul rând, alimentele. Programul Mondial de Alimentație, de alimentație uh, a ONU uh, oferă alimente, însă cifrele sunt uh, relativ depășite. Apoi, apă. Apă, mai ales în Niger, Burkina Faso și în zona Nilului Albastru. Apa se obține în aceste zone cu un cost de 5.000 de dolari pe uh, cisterna de uh, apă. Și ultima formă de acces este condiționată de primele două. Și asta avem nevoie de un mai mare acces la resurse, la bani. Uh, și asta refer, răspunde la întrebarea noastră cu privire la eficacitatea aprovizionării. Să vă explic cu ce condiții ne confruntăm. Refugiații din Mali în aceste patru țări pe care le-am menționat, Mauritania, Niger, Burkina Faso și Algeria, dar să lăsăm la o parte Algeria, pentru că acolo guvernul și-a asumat responsabilitatea. 153 de milioane de dolari sunt necesari pentru a salva oamenii de acolo. Însă, de acum până la finalul anului, am avea nevoie de 50 de milioane de dolari. Dacă nu obținem acești bani, uh, nu vom mai avea fonduri pe 15 septembrie. Aceasta este data în care nu vom mai avea fonduri. Iar pentru persoanele din Sudanul de Sud este nevoie de 176 de milioane de dolari. Venitul nostru astăzi este de aproximativ 60 de milioane de dolari. Perioada între deci de acum până când va începe Um, perioada, sezonul ploilor, avem nevoie de 40 de milioane de, um, de dolari. Acesta este așadar concluzia cu care dori să uh, închei. Orice sprijin pe care îl putem primi uh, ne-ar ajuta să obținem aceste tipuri de acces. Mulțumesc foarte mult în numele tuturor colegilor. Aș dori să mulțumesc celor doi oratori uh, care sunt atât de pasionați de ceea ce fac. Și noi suntem pasionați de domeniul lor. Apoi, uh, pentru cei care manifestă primele semne de epuizare, aș dori să îi asigur că uh, au trei ore la dispoziție pentru a-și reveni, pentru a reveni apoi în sală la ora 3 după masa, pentru a putea vota cu foarte multă vigoare. După toate aceste prostioare, uh, Uh, pun capăt acestei uh, discuții și vă urez poftă bună. Excellent.